get started. Yeah, yeah, Hello everybody. Good morning. Welcome. Bună dimineața tuturor. Bun venit. We have to finish the agenda of the the ample session. Vom finaliza agenda noastră și vom începe pentru asta cu un punct foarte interesant și anume analizăm uh, proiectul de uh, rezoluție pentru strategia Uniunii Europene privind persoanele cu dizabilități după 2020. Mai întâi dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre asta. Actuala strategie pentru dizabilități a Uniunii Europene expiră în acest an, după cum știți uh, cu toții, și uh, avem acum un mesaj, să avem o, o posibilitate să amintem un mesaj uh, Uh, puternică Comisiei. Raportul de implementare a arătat diferențe majore între modul în care statele uh, membre au ales uh, să trateze persoanele cu dizabilități. Probabil că știți că acum câteva zile a existat un incident absolut oribil într-o instituție de îngrijire din Cehia, în care opt oameni cu uh, retard mental au fost uciși într-un uh, incendiu. Uh, Um, mediatorul ceh a avertizat în mod repetat în legătură cu riscul pe care reprezintă această instituție, dar nimeni nu a luat vreo măsură, iar acesta este rezultatul. Opt oameni care au murit într-o instituție unde erau îngrijiți uh, bolnavi uh, cu afecțiuni mentale. Acest uh, incident mai arată încă o dată că aceste instituții nu sunt potrivite pentru uh, traiul pe termen lung și pun un pericol pentru rezidenții lor. Aceste lucruri nu uh, apar doar pe uh, hârtie uh, în ceea ce privește uh, dezinstituționalizarea. Trebuie să se uh, întâm- întâmple asta în realitate. Uh, nu putem să lăsăm uh, uh, un număr mare de uh, oameni cu probleme mentale în sarcina unui număr limitat de îngrijitori. Imaginați-vă, au mai fost 35 de persoane rănite deci, vă dați seama ce s-a întâmplat acolo și nimeni nu a luat vreo măsură înainte ca asta să se întâmple, deși au existat avertizări. Următoarea strategie pentru persoanele cu dizabilități nu mai poate rămâne doar un document la care să reflecte statele membre, pentru a putea continua să ignore la nesfârșit orice abordare strategică uh, pentru a trata așa cum trebuie persoanele cu dizabilități. E clar că există o lipsă de bune practici în acest domeniu. Un alt aspect important în activitatea noastră va fi să criticăm uh, uh, faptul că acolo unde este ratificată Convenția Europeană nu este aplicată așa cum trebuie în toate domeniile de politică ale Uniunii Europene. Există Convenția ONU ea nu este pusă în aplicare însă în strategiile Uniunii Europene, ceea ce e foarte trist. Și asta atunci când dorim să construim o Uniune Europeană socială, când uh, încercăm uh, să spunem că nimeni nu poate fi lăsat în uh, urmă. N-am aplicat nici măcar în propriile noastre politici Convenția ONU. Apoi, nivelul european face recomandări către statele membre care continuă să ignore aceste recomandări. Și așa ajung lucrurile să nu funcționeze exact pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Aceștia sunt oamenii cu dizabilități. Exemplul șanselor pierdute este uh, legea accesibilității, care are un domeniu de aplicare până la urmă foarte limitat, care exclude uh, transportul și vehiculele. Fondurile europene sunt folosite uneori pentru a susține instituții de îngrijire și pot să aibă efect uh, contradictoriu uh, din cauza unei proaste coordonări. Da, Asta se întâmplă atunci când Uniunea Europeană nu pune în aplicare convenția și statele membre nu pun în aplicare recomandările care vin de la uh, cel mai înalt uh, nivel. Însă toate uh, statele membre folosesc fondurile și nu există suficient control legat de modul în care banii sunt uh, folosiți. Nu înțelegem pentru ce anume să folosiți uh, banii. Cum se poate ca după 15 ani uh, de la uh, primirea calității de membru a Uniunii Europene, de când au început să se folosească banii, există uh, instituții de îngrijire de genul uh, acesta? Cum se poate ca oamenii cu dizabilități încă să mai trăiască în astfel de condiții? trebuie să începem să măsurăm rezultatele, nu uh, altceva atunci când vine vorba despre bani europeni și diversele proiecte în care aceștia intră. Uh, prin rezoluție am subliniat uh, că e nevoie de o nouă strategie pentru persoane cu dizabilități care să includă obiective ambițioase și un cadru clar de punere în aplicare. Eu cred că aceste state membre care nu urmează recomandările care sunt foarte specifice de altfel, recomandări primite de la nivelul european, ar trebui să uh, aibă de suferit în legătură cu modul în care folosesc banii uh, europeni. Cred că trebuie să punem capăt uh, aceste situații și trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă dacă mie ca guvern al unei țări nu îmi pasă. Trebuie să existe un răspuns la această întrebare un buget adecvat și mecanisme uh, bine finanțate de control sunt esențiale. Trebuie să înțelegem exact care e starea de fapt în statele membre. Haideți să fim ambițioși și să solicităm Comisiei uh, să nu dezamăgească uh, cetățenii cu dizabilități pentru că ei sunt cei care nu pot fi lăsați în urmă. Iar acum un scurt schimb de uh, opinii, dacă îmi permiteți vorbim cu, co sponsorii și uh, primul care reprezintă uh, Parlamentul Europei PP-ul, este domnul Kimboro Plus. Îmi pare rău, e greu de pronunțat numele. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc grupului uh, pentru că mi-a uh, dat această posibilitate. Voi vorbi limba greacă. Mă bucur că discutăm această rezoluție, doamnă președinte. Cred că e o treabă bine făcută să avem această rezoluție, pentru că în mare măsură reflectă ceea ce s-a spus uh, în plen în decembrie și uh, se aplică și întrebării cu uh, solicitare de răspuns oral, care a fost uh, inițiată de către PPE. Aceasta nu este o imagine controversată și cred că am putea să uh, trecem cu toții de anumite limite de grup în ceea ce privește amendamentele. Și dacă facem asta, clar că totul uh, va fi în favoarea noastră. Vreau doar să fac trei sugestii în legătură cu această rezoluție. Mai întâi, haideți să fim foarte uh, atenți să nu ajungem să avem o foarte lungă listă de uh, cumpărături care după care să ducă la o diminuare a efectelor pe care ni le dorim. Cum a spus și doamna Kosher, cu cât e mai scurtă această listă, cu atât uh, mai uh, bine. Pentru că așa uh, lucrurile vor fi mai eficiente. Și chiar dacă sunt amendamente care trebuie să elimine anumite părți, e în regulă. Până la urmă trebuie să luăm atitudine astfel încât comisia să priceapă care e motivația noastră. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să înțelegem cu toții foarte clar încotro ne îndreptăm în următorii 5 uh, ani. Avem deja uh, legea uh, uh, diz, uh, dizabilităților și uh, acest text a fost uh, până la urmă cunoscut, dar nu este suficient. Trebuie să putem monitoriza uh, situația și evoluția situației. Cred că ar trebui să ne axăm pe anumite elemente, de exemplu, capacitatea acestor persoane de a ocupa un loc uh, de muncă, apoi stimulente pentru uh, angajatori. Și asta atât în sectorul public cât și în cel privat. Instruirea, e uh, important aici și apoi trebuie să vedem cum poate fi introdusă tehnologia în viața celor care trăiesc cu dizabilități. Și asta într-o manieră care să îi ajute. Cred că acum uh, trăim în vremuri în care a existat foarte multă sensibilizare uh, pentru această categorie. Nu începem de la zero. Sunt multe lucruri care s-au făcut deja, însă clar mai uh, pot fi îmbunătățite aceste lucruri. Sunt unii care nu sunt uh, entuziaști uh, în legătură cu uh, aceste elemente, de aceea trebuie să existe stimulente care să fie introduse în sistem, astfel încât uh, oamenii să poată să își câștige singuri existența, să nu depindă de alocații și de uh, ajutoare. Cred că sunt căi prin care putem deschide această ușă pentru cei care trăiesc cu o dizabilitate. Cred că putem să ne axăm și pe anumite grupuri, de exemplu femei cu dizabilități. Cum a spus și doamna Estrasa Așadar, cu aceste amendamente, asta încercăm noi să facem. Credem că amendamentele au îmbunătățit textul și au putut adăuga mai multe detalii. Sunt uh, gata să aud și care este calendarul. Mulțumim. Domnul Angel este următorul. Mulțumesc, domnule președinte. În introducerea dumneavoastră ați uh, subliniat pe bună dreptate importanța acestui subiect și cred uh, că ați uh, pus în evidență principale provocări. Vă mulțumesc pentru asta. Aș vrea să încep prin a reaminti faptul că în Europa avem uh, 80 de milioane de persoane din care trăiesc, care trăiesc cu dizabilități, din care 46 de milioane femei. Dați-mi voi să reamintesc că în 2017 Parlamentul European a adoptat cu mare majoritate raportul uh, uh legat, pentru, uh, legat de strategia uh, pentru dizabilități 2010-2020. Am apreciat în acest proiect de uh, rezoluție faptul că există toate elementele care uh, vine din uh, raportul de evaluare al ONU din 2017. Deci uh, m-am bucurat că acest raport practic reflectă o analiză cuprinzătoare a tuturor politicilor europene pentru a asigura o armonizare de plină cu Convenția ONU. De asemenea, se include nevoia de monitorizare completă și continuă a punere în aplicare a acestei convenții. Ieri cu domnul Mercy ne-am întâlnit să discutăm acest uh, subiect până la urmă. Apoi uh, am subliniat nevoia de a asigura uh, uh folosirea fondurilor europene în conformitate cu legislația europeană din domeniu și cu Convenția ONU. Uh, trebuie să ne asigurăm că banii europeni nu vor uh, fi folosiți pentru construcția sau renovarea unor instituții de îngrijire. Trebuie de asemenea să ne asigurăm uh, că protocolul opțional al uh, ONU uh, ar trebui ratificat în totalitate. Deja 22 de state membre au trecut prin acest proces. Ne dorim să mergem însă și mai departe și să venim cu propuneri concrete. Cred că este foarte important să obținem o definiție armonizată a mm, dizabilităților și accesibilității mm, la nivel uh, european. E nevoie de protecție socială și de venituri adecvate pentru aceste persoane. Fondurile europene trebuie folosite pentru incluziune socială și fondurile nu pot uh, fi folosite pentru infrastructuri inaccesibile, pentru mm, transport sau uh, pentru orice alt tip de infrastructură care segregează persoanele cu dizabilități. Cred de asemenea că e foarte important și aici un aspect uh, concret, să existe uh, un card de parcare pentru persoanele cu dizabilități care să fie valabil pentru toate statele membre. E important să subliniem și nevoia uh, de a aduce acest aspect în prim plan în toate politicile Uniunii Europene. În calitatea mea de coraportor Uh, pot să spun că este important să uh, plecăm urechea la ceea ce spune societatea civilă și organizațiile societății uh, civile. Cred că vom avea aici o cooperare bună și cu ceilalți coraportori din celelalte grupuri politice și sunt sigur că putem transmite un mesaj puternic către comisie atunci când vom finaliza munca noastră. Mulțumesc! Mulțumim. Pe lista mea, din partea Renew, este doamna Maxova. Uh, dânsa nu este însă prezentă. Doamna Brune, doriți să uh, vorbiți dumneavoastră? Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Voi vorbi limba franceză. Într-adevăr, pentru grupul Renew, acest subiect este unul major. Parlamentul și Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi pentru a integra persoanele cu dizabilități, mai ales uh, pe planul muncii. Cred că este foarte important ca fondurile să fie utilizate pentru a adapta de câte ori este necesar un loc de muncă pentru a facilita această inserție. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți și s-a spus uh, deja acest lucru la femeile care trăiesc cu uh, dizabilități. Uh, eu sunt membru supleant și în Comisia uh, FAM și uh, lucrez la un subiect care ține de discrepanța de plată între femei și bărbați. E important acest subiect, uh, mai ales pentru femeile care trăiesc cu dizabilități. Până la urmă, aceste persoane suferă de două ori pentru că pe lângă afecțiunea pe care o au, suferă și de discriminare și dacă sunt femei, cu atât mai mult. Cel mai bine ar fi să folosim deci fondurile pentru adaptarea locurilor de muncă care lipsesc adesea. În Franța discutăm deja despre acest subiect, chiar dacă vorbim despre uh, cote obligatorii, de exemplu 6% dintre angajați trebuie să fie reprezentați de uh, persoane cu dizabilități la nivelul companiei. Adesea însă companiile nu fac asta, iar fondurile nu sunt folosite așa cum trebuie pentru a adapta posturile uh, la cei care au uh, dizabilități. Cam atât aș putea să uh, spun în câteva cuvinte. Doamna Langenzipen. Dear colleagues, last December I asked on behalf of, of the Green Group. Vă mulțumesc. În decembrie am cerut o rezoluție în legătură cu strategia europeană pentru dizabilități pentru viitor. Este foarte important să transmitem un semnal puternic Comisiei Europene în legătură cu continuarea strategiei actuale de, pentru dizabilități persoanele cu dizabilități încă nu își văd respectate drepturile omului în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană, uh, Uniunea Europeană și statele membre au ratificat Convenția privitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități. Mii de persoane cu disabilități însă sunt obligate să locuiască în instituții segregate, în condiții inumane, fără șanse de a participa în societate. Uh, aș dori să comemorăm aici pe cele opt persoane cu dizabilități mentale care au murit în uh, incendiul care a izbucnit uh, în Republica Cehă săptămâna trecută dacă chiar vrem să ne asigurăm că persoanele cu disabilități se bucură de drepturile omului, drepturi fundamentale și libertăți și să, să ducă o viață demnă, trebuie să avem o strategie actualizată post-2020. Avem nevoie de o strategie care să acopere toate dimensiunile Convenției ONU, care a stabilit obiective ambițioase și care să fie integrate în o, politicile europene și în cadrul uh, guvernamental în statele membre. Victime ale discriminării, uh, persoanele cu dizabilități au nevoie de o strategie pentru uh, îmbunătățirea situațiilor. Această strategie viitoare trebuie să fie pregătită cu împreună cu persoanele cu dizabilități și cu organizațiile care îi reprezintă, prin consultări eh, sistematice ale grupului de lucru eh, al Comisiei, care a fost înființat sub comisarul Dali. Trebuie să integrăm pe deplin drepturile persoanelor cu dizabilități în toate uh, politicile, legile și programele Uniunii Europene, inclusiv în politica pentru egalitate de gen, acordând atenție luptei împotriva uh, uh, discriminării în politica externă. Așteptăm foarte mult de la acest grup de lucru pentru egalitate, însă vrem să și contribuim la redactarea unei strategii pentru persoane cu disabilități uh, post-2020. Vă mulțumesc și urmează acum doamna Rafalska și după aceea deschidem uh, intervențiile celorlalți membri. Doamna Rafalska. Szanowni uh, Państwo, Mulțumesc, doamnă președintă, stimate doamne, stimați domni. Pentru început, aș dori să vă mulțumesc din suflet <clears throat> pentru această propunere de rezoluție. Din, din toate contribuțiile de până acum am înțeles că este foarte importantă pentru toți dintre noi. Ar trebui să avem o abordare ambițioasă în ceea ce privește această strategie, dar în același timp trebuie să fim și foarte clari în ceea ce cerem. Există peste 80 de milioane de persoane cu handicap în Europa care se simt excluși. Pierdem competențe foarte importante. Persoanele cu diferite tipuri de handicap au probleme în a se integra pe piața muncii. Strategia pentru persoane cu dizabilități post-2020 este extrem de importantă pentru a asigura integrarea pe piața muncii a acestor persoane și, evident, este extrem de important dotarea financiară a acestor programe. E nevoie de un calendar clar, dar și de o bună monitorizare pentru a veghea la modul în care sunt puse în aplicare aceste măsuri. Procesul de consultare a dialogului uh, societal în elaborarea noii strategii trebuie să fie ușor de înțeles, uh, tocmai pentru persoanele cu dizabilități și pentru organizațiile care reprezintă aceste persoane. Este important să transmitem un semnal statelor membre și Comisiei, un mesaj uh, ferm, așa cum a subliniat și doamna Nicholsonova, cum că strategia post-2020 este absolut necesară, trebuie să fie eficientă și nu trebuie să pierdem cele 8 domenii de activitate concrete, educație, pregătire, protecția sănătății și toate celelalte domenii care sunt atât de importante pentru activitatea în favoarea celor cu dizabilități. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Coșa. Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a szövegtervezethez. Tudom, hogy... Mulțumesc. Aș dori să vă felicit pentru această propunere. Știu că s-a muncit mult la această propunere. În primul mandat uh, fusesem raportor și am fost uh, implicat în lucrările preliminare pentru elaborarea strategiei 2020. Mobilitatea persoanelor cu dizabilități este o temă extrem de importantă. Acest obiectiv a fost uh, atins în mare de aceea este important acum să creem un mediu propice pentru această strategie. În ultimul timp am putut uh, promova accesul fără bariere, însă nu ne putem opri aici, mai e mult de făcut, multe provocări și avem și propuneri eh, bune de soluționare, asta și datorită digitalizării. Și acest lucru e util pentru ca persoanele cu dizabilități să poată fi efectiv integrate. Eu cred că este foarte important ca în perioada după 2020 să putem lucra cu o strategie eh, țintită și eficientă. În acest sens, trebuie să ne orientăm uh, după Convenția ONU, dar și um, în funcție de obiectivele pentru dezvoltare durabilă. Trebuie să reacționăm la noile provocări și trebuie să venim cu o abordare mai amplă. Trebuie să urmărim implementarea Convenției ONU punct cu punct, așa numitele puncte focale și respectiv finanțarea acestora e de asemenea importantă. Activitatea de control și monitorizare în momentul de față nu este prea eficientă. Am auzit de scurt timp că în ultima vreme, multe proiecte au avut ca obiectiv uh, sau respectiv au avut uh, un anumit obiectiv, însă persoanele cu dizabilități nu au fost implicate în elaborarea acestora și de aceea acestea nici nu s-au dovedit a fi prea eficiente. S-a, uh, s-au finanțat proiecte de cercetare unde nu s-a ținut cont de fapt de persoanele cu dizabilități care știu cel mai bine ce e bun pentru ele. Eu cred că accesul fără bariere a fost uh, garantat uh, în toate instituțiile publice și în multe discuții am spus deja că mi se pare o problemă foarte mare faptul că discriminarea, discriminarea negativă împotriva unor persoane cu dizabilități continuă să rămână o mare problemă. Eu cred că Comisia Europeană ar trebui să regândească situația și să vină cu propuneri mai eficiente. Uniunea Europeană a semnat convenția și a și ratificat-o. Este obligația noastră să interzicem discriminarea negativă împotriva persoanelor cu dizabilități și mi se pare extrem de important uh, acest lucru. Mulțumesc, uh, doamna Frandis și apoi doamna Fransen. Muchas În primul lugar... Mulțumesc în primul rând, uh, mulțumesc pentru prezentarea proiectului de aviz în legătură cu această strategie Aș dori să evidențiez trei aspecte pe care le voi uh, introduce ca amendamente pentru a uh, îmbunătăți această propunere. În primul rând, necesitatea de a include diverse domenii de acțiune în aceste plan de acțiune, care trebuie să includă egalitatea, participarea, accesibilitatea, ocuparea, cultura, sărăcia socială și sănătatea strategia trebuie să includă o mențiune specifică pentru minori care să meargă în linie cu agenția pentru cu strategia pentru copii. Copiii cu dizabilități sunt în primul rând copii și au drepturi la fel ca ceilalți copii, însă au nevoie de acces diferențiat uh, și uh, medii adaptate pentru a-și putea, a se putea bucura de drepturile lor. În acest sens, mi se pare important uh, trimiterea la necesitatea ca statele membre să recunoască uh, diversele dizabilități fizice, uh, senzoriale, psihice și de altă, sau de altă natură. Există necesități esențiale care sunt specifice pentru fiecare disabilitate. Unele state membre nu fac diferențierea Ehm, există ehm, anumite dizabilități care combină, ehm, de exemplu, orbirea și surzenia, care necesită un, o îngrijire și adaptări care sunt, adap- sunt necesare în două domenii diferite. Aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare și adaptările să fie uh, făcute în consecință. Doamna Franțen și după aceea doamna Maiorina. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru acest prim proiect. Mă bucur că se cere explicit o coerență cu pilonul, pilonul european al drepturilor sociale, însă poate am putea adăuga câteva puncte. Să solicităm comisiei să, susține, să susțină statele membre cu, în, cu implementarea actului european pentru accesibilitate. În al doilea rând, să sub, subliniem importanța unei piețe ale, a muncii inclusive cu susținere pentru economiile sociale. În al treilea rând, uh, participare de plină înseamnă să poți să alegi singur în independență și de aceea uh, trebuie să includem și acest aspect. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, domnul Maiorino. Împărtășesc această abordare în cadrul discuției și cred că este importantă. Aș dori să enumăr câteva aspecte. În primul rând, avem la dispoziție un instrument extraordinar, Convenția ONU, și sunt absolut de acord că ea trebuie folosită ca punct de referință care precizează deja obiectivele uh, care trebuie elaborate în cadrul politicilor. În al doilea rând, în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, trebuie să existe o implicare a persoanelor cu dizabilități și noi trebuie, într-adevăr, să folosim toate oportunitățile pentru a implica direct și a dialoga cu aceste persoane. Și cred că Parlamentul trebuie să continue pe această cale, chiar să facă mai multe, în al treilea rând. Ar vorbi despre persoanele cu dizabilități înseamnă a vorbi despre condiții sau situații foarte diferite din punct de vedere obiectiv. Și de aceea proiectele trebuie personalizate iar acestea trebuie adaptate și diferitelor nevoi. În acest context, eu cred că este absolut important să subliniem, așa cum s-a spus înainte, independența, viața autonomă, situația femeilor cu dizabilități, problema sărăciei și trebuie să fim foarte exigenți în ceea ce privește asistența pentru cei cu grad uh, ridicat de handicap. Și nu putem delega acest lucru în exclusivitate statelor naționale. Mai ales că în ultimii ani am văzut că uh, Uh, se acționează foarte diferit în Europa. De aceea, cred că ar trebui să facem eforturi pentru a preciza mai bine obiectivele, să integrăm un fel de standarde minime sub care să nu se poate merge în elaborarea de politici și servicii legate de asistența pentru cei cu dizabilități. Și aici se impune exigență și în ceea ce privește investițiile, dar și duritate în ceea ce privește sancțiunile, ținând cont de faptul că deja în mandatul precedent Parlamentul a exprimat uh, un punct de vedere în acest sens, însă trebuie spus totuși foarte clar că aceste lucruri nu au devenit parte a strategiei Comisiei și în acest sens trebuie să fim foarte clari, fără niciun fel de timiditate. Mr. Bergles and then Madame Bishop. Domnul Bergles și după aceea doamna Bishop. Uh, tudi sam uh, uh, resoluțio. Mulțumesc și eu salut această propunere de rezoluție. și aș dori să atrag atenția în special asupra drepturilor omului a persoanelor cu dizabilități. Ne aplecăm asupra acestei teme pentru că Uniunea Europeană a semnat Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități. Și uh, acest lucru trebuie privit și din perspectiva Convenției pentru drepturile omului și a Cartei pentru drepturile fundamentale. Însă, pentru o ratificare în toate statele membre, se pare că nu există voință politică. De aceea este important să ne ocupăm de această problemă, pentru că arătăm că luăm în serios drepturile omului. Mai ales acolo unde este vorba de acest factor al excluziunii din societate. De aceea, integrarea persoanelor cu dizabilități este foarte importantă pentru societate, la care se mai adaugă și uh, lupta împotriva discriminării datorită sărăciei și a discriminării de gen. Trebuie să abordăm temele care duc la o excluziune. În primul rând, Trebuie să ne asigurăm că persoanele cu dizabilități își pot trăi viața autonom și că pot beneficia de mobilitate în uh, statul în care trăiesc, dar și transfrontalier. Apoi mai există și dizabilități unde greu se poate vorbi despre o viață autonomă, dar aici trebuie să ne îngrijim ca uh, familia, rudele, să nu se excludă, să sufere de pe urma singuri, singurătății. Uniunea Europeană trebuie să aibă grijă ca aceste persoane nu doar să beneficieze de asistență, ci să fie și integrate în societate. Trebuie să existe această temă a îngrijirii pe termen lung. Mulțumesc și acum doamna Bischoff. Ja, vielen Dank. Ich begrüße auch die Mulțumesc și eu salut această rezoluție și consider că e bine să includem și ideea pilonului social care face trimitere, ex, eh, trimitere foarte clară la drepturile tuturor eh, persoanelor, inclusiv a celor cu dizabilități, și cred că trebuie să încercăm să analizăm mai concret ce înseamnă acest lucru dacă privim situația din perspectiva europeană și nu doar din perspectiva națională. Și am constatat că mulți oameni vin și ne povestesc că ce au pățit atunci când în Germania, de pildă, au uh, un uh, certificat de handicap de care beneficiază în Germania, de pildă, dar când uh, pleacă în concediu, acest lucru încă nu le e recunoscut. Și mi se pare rușinos faptul că, iată, în anul 2020 nu s-a ajuns la această recunoaștere și obiectivul ar trebui să fie fie un certificat uh, european, sau o recunoaștere directă în celelalte state membre pentru a nu te confrunta cu mari probleme dacă te deplasezi în afara țării tale. Și o altă problemă la care aș dori să mă refer, pentru că ne animă mult în Germania în momentul de față, este faptul că avem peste 300 de mii de oameni care lucrează în ateliere există un studiu al Ministeriului de acum 2-3 ani în care se arată că aceste persoane câștigă în medie 180 de euro pe lună pentru această activitate, unde merg la un serviciu în fiecare zi și dacă calculăm uh, salariul pe oră pe care îl primesc, ar fi undeva în medie la 1,30 euro, ceea ce este uh, inacceptabil și este ceva care trebuie schimbat astfel încât um, oamenii să poată participa la viața societății și să le fie apreciată munca. Yes, thank you so much. And now maybe we might hear. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum poate putem asculta uh, intervenția comisiei. doamna Pacienția Forero. Vă mulțumesc. Aș dori să încep prin a mulțumi pentru a mulțumi pentru rezol- proiectul de rezoluție pe care am citit, l-am, l-am citit cu mare interes și comentariile care au fost făcute astăzi. După cum ați văzut din misiunea publicată de comisarul Dali, implementarea Convenției pentru drepturile persoanelor cu dizabilități este o prioritate pentru comisia actuală. Se va acorda o mare atenție acestei implementări pentru a confirma acest, acest angajament, aș reaminti comunicarea în legătură cu pilonul european al drepturilor sociale, prin care se confirmă că o consolidare a strategiei europene pentru disabilități va fi propusă în 2021. Recunoaște barierele cu care se confruntă persoanele cu disabilități în Europa și pentru a pregăti aceste, această strategie, contribuțiile Parlamentului European sunt binevenite. Pregătirea acestei noi strategii este un, o ocazie excelentă pentru a trece mai departe la implementarea convenției. Um, ne face responsabili ca um, persoanele cu dizabilități să aibă drepturi la, uh, acces la drepturile garantate de convenție. Suntem mai uh, pregătiți acum decât în urmă cu 10 ani pentru că am reușit să uh, obținem rezultate bune care ne-a uh, făcut să avansăm. Avem mai multe date, mai multe fonduri, avem legislație care ne permite să avansăm. Așadar, pornim cu ambiția pe care ați dorit și dumneavoastră să o punem în pregătirea acestei strategii. Închei spunând că primim informații și din evaluarea strategiei actuale la nivel avansat și am uh, examinat uh, cu grijă rezultatele consultării publice, care deja conțin multe date în acest sens. În acest sens, vreau, vrem să vă asigurăm în legătură cu angajamentul nostru în pregătirea acestei strategii post-2020 așteptăm versiunea finală a raportului dumneavoastră în care vor fi incluse și amendamentele care vor fi depuse. Vă mulțumesc foarte mult. Ajungem la punctul 23. 24. Prezentare din partea Comisiei a stadiului actual în legătură cu Fondul European de Ajustare la Globalizare. Dăm cuvântul doamnei Linkeviciute, care este raportor Ba... Mulțumesc, doamnă președinte. Ieri, în comisie, am discutat despre începutul um, negocierilor interinstituționale Am să aștept puțin acum. Am să aștept până toată lumea va ocupa loc. Taigi tęsiu. Iš tikrųjų vakar, vakar. Și continui. Ieri am avut un vot în comisie cu privire la negocierile interinstituționale în ceea ce privește Fondul European de Ajustare la Globalizare. Primul trialog va avea loc pe 4 februarie, iar eu sunt raportoare pe acest dosar și aș dori să vă reamintesc care este poziția noastră din prima lectură și care sunt punctele importante pentru noi. FG este un fond de solidaritate care ajută acele persoane care și-au pierdut locul de muncă să parcurgă o să se reformeze pentru a putea din nou să-și găsească un uh, loc pe piața muncii. Nu este un fond pentru susținerea companiilor, ci pentru oamenii care și-au pierdut locul de muncă și este un uh, fond într-adevăr social care funcționează din 2006 și la început trebuia să fie un fel de plasă de siguranță pentru cei care și-au pierdut locul de muncă datorită globalizării, de, datorită delocalizării companiilor. Ulterior s-a mai adăugat și criza financiară ca și criteriu. Am vrut să-i susținem și pe cei care și-au pierdut locul de muncă datorită crizei financiare. Un alt grup țintă erau uh, tinerii care încă se aflau uh, în uh, procesul educațional, în special la nivel de NUTS 2. Acum trebuie să luăm o decizie cu privire la modul în care FEG va fi încadrat în uh, cadrul financiar multianual până în 2027, ce va cuprinde, cum va funcționa și așa mai departe. Comisia a făcut o propunere în care, de pildă, numărul de lucrători e redus de la 500 la 200, de la 500 la 250 și alte cifre se modifică. Cererile vor fi mai eh, simplu de soluționat, eh, termenele de rezolvare s-au scurtat. Pe 16 ianuarie anul trecut, am uh, adoptat uh, poziția noastră prin votul din plen, iar poziția noastră este și mai ambițioasă decât cea a Comisiei. Noi vom stabili ca obiectiv o mai mare eficacitate a fondului în susținerea persoanelor care și-au pierdut uh, locul de muncă. Măsurile de reintegrare sunt uh, deosebit de importante. Vrem să extindem um, sfera de aplicare și, în plus, vrem ca modificările tehnologice, digitalizarea, automatizarea, Brexitul și um, alte cauze vor mai fi incluse aici pentru că toate acestea duc la creșterea șomajului. Și uneori este greu de identificat o cauză concretă care a dus la pierderea locului de muncă. De aceea, noi ne dorim ca măsurile și fondurile aferente să fie deja de deja de atunci distribuite când se constată o, un efect al restructurării și nu doar când cauza este clară. Noi vom încerca să reducem uh, numărul de persoane aferent unei companii la 200 și nu 250 cum este în uh, propunerea comisiei. Și de ce? Pentru că atunci și companiile mai mici vor putea profita. În egală măsură, este important pentru noi ca măsuri active să includă și plăți pentru copii. Copiii ar fi mai bine asigurați și părinții ar avea mai multe posibilități uh, de a-și căuta un alt loc de muncă, de a face noi cursuri de formare, știind că și situația copiilor este asigurată. În plus, vrem să menținem și posibilitatea de a acorda plăți și pentru tinerii care încă se află în proces de formare. Acest lucru ar trebui să-i ajute pe tineri să-și găsească mai repede un loc de muncă. De asemenea, dorim să introducem și o plată unică de 20 până la 25.000 de euro pentru cei care uh, înființează o companie. Ne-am gândit uh, și la titlul acestui fond, uh, care poate ar trebui să se intituleze altfel, astfel încât uh, Uh, sfera extinsă de aplicare să fie oglindită mai bine. Eu sper că vom reuși să găsim uh, un compromis în negocierile cu Consiliul și avem speranțe că vom reuși să obținem un bun rezultat. Acum, starea actuală este următoarea. În momentul de față nu vom discuta problemele politice atâta timp cât Consiliul nu adoptă o poziție cu privire la CFM. Eu trebuie să respect această poziție și pe 4 februarie vom participa la negocieri, dar atâta timp cât nu există cifre finale în ceea ce privește cadrul financiar multianual din partea Consiliului, nu putem vorbi decât despre aspecte tehnice. Prin urmare, primele trialoguri vor fi de ordin tehnic, iar ulterior vom putea aborda și aspectele politice. Vom discuta aceste lucruri și cu raportorii din umbră. O întâlnire are loc tot pe 4 februarie cu aceștia unde vom stabili care va fi tactica noastră de negociere. Și mă bucur că uh, se află printre noi și reprezentanta Comisiei. Aștept cu interes poziția Comisiei. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul Comisiei. Doamna Sucova, <clears throat> uh, director general adjunct. <clears throat> Good morning, uh, DMS. Bună dimineața, domnule președinte, doamnă raportoare, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați adoptat ieri mandatul cea care ne dă posibilitatea, după cum a menționat uh, doamna Plencriviciu, de să demarăm dialogul. Este foarte important să convenim toate elementele importante pentru ca acest an, înainte de demararea următorii perioade de programare, să decidem procedura, regulile și fondurile. O procedură care este încă deschisă, după cum știți, în discuțiile cu între șefii de guverne. Ce înseamnă FEAG și uh, la ce a servit crearea sa în 2006? din 2007 a devenit unul dintre fondurile cheie, un instrument uh, special de finanțare din afara bugetului pentru a susține lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă. Inițial, motivele erau legate de persoanele care și-au pierdut locurile de muncă atunci când uh, aceasta putea să fie justificată de globalizare Însă în 2008-2009 a venit uh, criza economică și acest lucru a extins uh, domeniul de aplicare efectel, la efectul crizei asupra oamenilor. În 2014-2020 uh, am reținut acest domeniu de aplicare, însă l-am extins pentru a include susținerea pentru tineri și pentru reeducare și regulile uh, s-au schimbat pentru că 2014-2020 existau foarte mulți tineri care necesitau uh, acest sprijin. S-a dus și la crearea unei inițiative uh, uh, speciale pentru uh, în coordonare cu Fondul Social European pentru a da posibilitatea statelor membre și regiunilor să acționeze acolo unde uh, aveau loc concedieri în număr mare pentru a contribui la recalificarea lucrătorilor. S-a ajuns la situația în care într-o regiune au avut loc schimbări, uh, au avut loc închideri sau restructurări majore, uh, piața muncii a fost uh, plasată sub uh, presiune, deci a devenit mult mai dificil ca tinerii să-și găsească un loc de muncă. Uh, Uh, lucrurile acum merg mai bine decât înainte și de aceea nu uh, propunem acoperirea tinerilor care nu sunt nici în sistemul uh, de formare, nici în învățământ. Aceștia sunt acoperiți de Fondul Social European și nu mai dorim să așteptăm să se întâmple o concediere colectivă și după aceea să ne adresăm doar tinerilor. Vrem să îi includem pe tineri prin uh, Fondul Social European de la bun început. În 2019 am introdus măsuri de precauție de care în cazul în care va exista un Brexit fără acord, ca uh, să se poate mobiliza FEAG în cazul în care ar fi existat efecte asupra ocupării. Am menționat și schimbarea condițiilor pentru mobilizarea fondului. În momentul de față, trebuie să existe cel puțin 500 de concedieri într-o întreprindere sau uh, în uh, furnizorii și subcontractanții din Amonte sau în Aval în timp de 4 luni sau 500 de concedieri într-o serie de întreprinderi, IMM-uri, în aceeași regiune sau în două regiuni uh, apropiate în, într-o perioadă de 9 luni. Se poate, face, se poate acorda derogare pentru piețele mici și pentru circumstanțe excepționale, când concedierele au un impact serios asupra ocupării la nivel local, regional sau asupra economiei naționale. Doamna Brincheviciu te-a menționat uh, câteva aspecte care trebuie să fie mai bine clarificate. Uh, FEAG susține în principal cetățenii, oamenii și nu companiile și uh, acordă măsuri active pentru piața de muncii, căutarea locului de muncă, formare, recalificare, înființarea unui startup și așa mai departe. pentru ca acești oameni să își um, dobândească posibilitățile de a se repune pe picioare. Acordăm ajutoare în acest sens. Am menționat aici și măsurile care nu sunt eligibile, uh, măsurile care sunt pur pasive. Nu sunt eligibile acestea, cu toate că există posibilitatea de susținere prin măsuri non-pasive pe persoanele care sunt implicate în uh, formare, recalificare, care își caută un loc de muncă uh, prin ajutoare de șomaj sau finanțare pentru ca a, pentru a le permite să poată să fie prezenți la aceste cursuri de formare. De asemenea, acordăm ajutoare pentru îngrijirea copiilor, atunci când aceste măsuri pasive au uh, motivul de a stimula și de a integra aceste persoane pe piața uh, muncii. Există însă un plafon mm, până la 35% din uh, aplicarea FEAG. Nivelul de susținere din bugetul european este până la 60% din costurile totale în funcție de condițiile și legislația națională, restul trebuie să fie finanțat de stat, regiune, de autoritatea locală sau din fonduri private. Nu există uh, reguli prescriptive în legătură cu uh, cofinanțarea. Perioada de implementare este 24 de luni de la aplicare, ceea ce înseamnă că nu uh, încercăm să întârziem chiar mai mult uh, demararea acestei susțineri pentru persoane, pentru regiune sau stat, statul respectiv. În momentul actual durează în jur de 300 de zile pentru a aproba, uh, însă aceste 300 de zile sunt în uh, această perioadă de 24 de luni. Cei care sunt susținuți sunt lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă în perioada de referință și nu facem nicio diferențiere între tipul de contract sau de angajare, fie că este perma- contract permanent sau contra- contract uh, temporar, uh, contract cu termen fix sau uh, sau dacă uh, este vorba de um, locuri de muncă în cadrul contractanților. Președinta spune că roagă vorbitoarea să vorbească puțin mai lent. Avem așadar toate tipurile de contracte ale persoanelor care sunt afectate de aceste concedieri. Încercăm să îi acoperim pe toți care au suferit uh, consecințe negative datorite, datorite unui asemenea eveniment. De la demararea uh, implementării acestui fond în 2007 am avut 160 de cazuri din 21 de state membre și am susținut 150.000 de lucrători și peste 4.000 de tineri care nu sunt, nu sunt nici ocupați nici în sistemul de educare, educație. În 2009, 2010 și 2011 s-au uh, folosit cel mai mult aceste fonduri. Au fost, uh, a fost situația de după criza financiară care a avut un impact major asupra economiei și asupra anumitor companii. Am avut o evaluare la jumătatea perioadei, în 2008. A fost o bază principală pentru a regândi eh, domeniul de aplicare post-2020 și pe acest lucru ne-am bazat în redactarea propunerii de regulament. Evaluarea la jumătatea perioadei a confirmat că Fondul pentru ajustare la globalizare a adus plus valoare europeană pentru lucrătorii concediați. Aceste fonduri au fost foarte vizibile, locale, oamenii știau că au primit o intervenție de la bugetul Uniunii printr-un fond uh, special adresat lor de asemenea, evaluarea la jumătatea perioadei a arătat că uh, domeniul de aplicare limitat, globalizarea și criza financiară, nu mai este suficient pentru că uh, tehnologizarea are și ea un impact și digitalizarea și aceste aspecte sunt legate între ele, neputând fi făcută o diferențiere clară între globalizare, digitalizare sau alte uh, dificultăți uh, transversale. De aceea ar trebui să extindem domeniul de aplicare. Acest lucru se reflectă în propunerea noastră actuală. Durabilitatea este respectată în uh, evaluarea la jumătatea perioadei. FEAG arată că asistența um, a dezvoltat uh, dezvoltarea unui mecanism general de realizare, revitalizează și ajustează metodele de lucru ale uh, oficiilor locale, de șomaj pentru a veni în întâmpinarea celor care și-au pierdut locurile de muncă. A fost criticată procedura, nefiind suficient de eficientă, ne-a, ne-a, ne-a luat în jur de 300 de zile pentru a adopta, pentru a lua o decizie. Am propus o simplificare a procedurii din acest motiv. Acum, foarte pe scurt, propunerea post-2020 acest fond uh, va rămâne un fond special, unitar, un instrument special afara și dincolo de plafoanele bugetare CFM, o disponibilitate de în jur de 170 de milioane. Noi propunem 225 de milioane ca plafon anual am păstrat uh, numele acestui fond pentru că este deja un nume bine cunoscut, e un instrument care este mobilizat la nivel central și este țintit către o regiune, către un grup de persoane care și-au pierdut locul de muncă datorită restructurării unei companii sau dată, datorită motivelor uh, suplimentare pe care le-am menționat. vom susține, uh, va rămâne un fond care va susține mm, pe cei care și-au pierdut locul de muncă, va fi extins domeniul de aplicare, orice eveniment semnificativ de restructurare va fi inclus vom scădea și pragul uh, de aplicare uh, la 250 de lucrători. După cum am menționat înainte, acest uh, prag era de 500 de lucrători concediați. Am văzut că există din ce în ce mai puține companii majore care duc la restructurări masive și la concedieri masive, însă există din ce în ce mai multe companii medii care se confruntă cu concurență Uh, în domeniul digitalizării. Așadar, am propus ca limita să fie de 250 de angajați pentru IMM-uri. Am menționat deja că tinerii care nu sunt angajați și nici în sistemul educativ uh, nu vor mai face parte din FEAG pentru că sunt mai bine acoperiți de, acoperiți de Fondul Social European Plus – Acum ne confruntăm cu uh, provocarea persoanelor care sunt inactive, însă vrem să demarăm de la început în 2021 cu măsurile ESF Plus, Fondul Social European, pentru a activa pe acești oameni, să nu așteptăm o situație în, de disponibilizare sau restructurare, restructurare într-o regiune pentru a acționa. Ne, pare, ni se pare că procedura de mobilizare este mai uh, facilă și mai rapidă și astfel mai aliniată cu oportunitățile de angajare. Am uh, propus așadar o procedură de mobilizare mai rapidă, pentru că acum deciziile Um, iau destul de mult timp, ceea ce nu ajută o intervenție rapidă, cu toate că FEAG a fost întotdeauna uh, numit un instrument de urgență. Însă nu mai folosim acest uh, termen pentru că uh, factorul urgență deja dispare până când se adoptă decizia. Rata de cofinanțare a fost aliniată la rata cea mai mare de cofinanțare din statele membre în Fondul Social European Plus, deci 60% pentru toate statele membre. Statele membre mai dezvoltate au rate de cofinanțare mai mici, deci pentru ele este interesant să depună cereri în acest sens pentru că primesc un nivel mai mare de finanțare. Pentru regiuni este mai bine să folosească Fondul Social European și să nu uh, dezvolte proiecte speciale. Credem că prin armonizarea acestor rate de cofinanțare cu ESF uh, stimulăm să statele membre să folosească mai mult uh, Fondul European pentru Ajustare la Globalizare. Am propus în regulament uh, în mai să avem un cadru specific de monitorizare a performanței într-o anexă cu indicatori. Acești indicatori deja fac parte din deciziile de finanțare pentru aceste cazuri. Am dorit să fie mai transparente, deci oricine a început să pregătească un proiect, știe care sunt așteptările pe, care permit uh, comisiei uh, să acționeze mai rapid. Cu, la Consiliu însă ne-am confruntat cu o respingere surprinzătoare din partea statelor membre, pentru că statele care au folosit uh, EGF au raportat în acest sens, nu se schimbă nimic în mod substanțial de, decât uh, că se deschide și se face mai transparent textul regulamentului. Am introdus și un studiu de online pentru beneficiari, un sondaj pentru a aduna mai multe informații în legătură cu succesul fiecarei intervenții FEAG asupra ratei de Uh, ocupare. Uh, am ajuns la peste 50% în ultima vreme, peste 50% din persoanele care au fost uh, formate prin FEAG, prin susținerea FEAG, au, și-au găsit un alt loc, un nou loc de muncă. Această colectare a datelor nu este în regulamentul actual, însă poate să fie inclusă în viitor. Post 2020 Aveți aici propoziția tuturor celor trei instituții. Comisia și-a făcut propunerea în 30 mai. Abordarea parțială generală a Consiliului a fost adoptată în 15 martie 2019 cu o mare majoritate calificată, cu doar țările de jos și Suedia împotrivă și cu Finlanda uh, o abținere. S-au exprimat uh, deja pozițiile și sperăm că la trialog vom reuși să ajungem la un cadru pentru un regulament de funcționare eficient pentru FEAC. Vă mulțumesc foarte mult și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc. Un schimb de opinii, în primul rând raportorii din umbră și după aceea dăm cuvântul eurodeputaților. Doamna Franț. Thank you, dear uh, rapporteur and uh, colleague. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc uh, doamnei uh, raportor. Mulțumesc și Comisiei pentru că ne-a prezentat situația legată de FEG. Cred că de multe ori ne găsim și noi în poziția Comisiei. Aș vrea să mă acces pe un aspect, și anume extinderea domeniului de aplicare al FEG. Evoluții recente sublinează clar faptul că acest element este unul esențial. Mm, urmează Brexitul dar uh, relația uh, viitoare rămâne o uh, întrebare fără răspuns. E clar că mii de locuri de muncă sunt la risc acum în IMM-uri, dar și în multinaționale. Or, asta înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să fie gata până în 2021 să-și susțină lucrătorii și este un semnal puternic că Consiliul vrea și el să ia în calcul această extindere a domeniului de aplicare. Această extindere este importantă și datorită digitalizării, a tranziției climatice, care sunt niște provocări esențiale pentru economie. Ele însă nu sunt uh, incluse în domeniul actual de aplicare al FEG. Nu putem să tot subliniem uh, importanța uh, acestor provocări și să lăsăm lucrătorii să se descurce singuri atunci când sunt concediați. Dacă vrem să fie util acest fond, e clar că domeniul său de aplicare trebuie extins pe viitor. În ce din urmă contez pe comisie să sprijine Parlamentul pentru uh, bugetul FEG în viitorul CFM. Trebuie să înțelegem clar uh, în ce direcție se îndreaptă discuțiile legate de FEG în Consiliu pentru asta. Uh, Aș dori să mulțumesc uh, comisiei și doamnei uh, raportor uh, și pot să spun că sunt gata să lucrez cu colegii pe acest subiect în interesul lucrătorilor europeni. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Brofi, acum din partea Renew. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc colegilor de la comisie pentru această prezentare. Ieri, la unul dintre voturile finale din Comisia EMPL am votat pentru deschiderea negocierilor interinstituționale pentru FEG. Grupul meu, uh, Renew Europe, susține poziția Parlamentului votată anul trecut, însă, ca și eurodeputat britanic, eu nu vom mai putea fi raportor din umbră pe acest dosar odată ce vor începe negocierile. Uh, Urez așadar colegilor uh, negocieri productive încununate de uh, succes și sper că textul final, cel care va fi supus acordului, va fi în beneficiul oricărui cetățean european care s-ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza globalizării. Mulțumesc! Doamna Philips uh, este următorul vorbitor din partea verzilor. Mă nu, doamna Șparentac. Alexander Phillips a fost raportor din uh, umbră. Dânsa e dânsa din Regatul Unit, așa că sunt eu raportoare acum din umbră. Mulțumim pentru prezentare. Noi luptăm pentru uh, o tranziție justă spre o societate ecologică și durabilă deja de mulți ani. Însă e clar că Ehm, lucrătorii sunt o parte esențială a acestui proces. E clar că e nevoie de sprijin direct din partea UE pentru cei care își pierd eh, locul de muncă pentru că apoi să-și găsească alte locuri de muncă mai eh, durabile. Pentru grupul nostru pot să spun că noi suntem eh, bucuroși că sunt avantaje pentru lucrători în cazul în care se schimbă situația lor din cauza tranziției spre o economie ecologică. Poziția Parlamentului și a Consiliului în această perspectivă sunt aliniate. Aș dori să invit însă Comisia să ne spună cum uh, ar putea găsi niște sinergii între uh, proaspăt propusul fond uh, pentru tranziție justă și FEG. Ca și colega mea, aș vrea să aflu mai mult despre cadrul Darfur și despre cum progresează lucrurile. Mulțumesc, doamna Lizia, acum din partea IT, dar nu o văd în sală. Atunci doamna Șidlo din partea ECER. Myślę, Mulțumesc, doamna președinte, stimate doamne, stimați domni. Pentru în fond este foarte important să ne gândim mereu că ca soluțiile vizate să ajungă într-adevăr la cei care depinde de această susținere. Ne așteaptă și provocări în ceea ce privește digitalizarea, despre care au uh, vorbit și reprezentanții Carrefour și care spun că vânzările din ce în ce mai des sunt susținute de digitalizare, de aceea trebuie să ne gândim și la astfel de aspecte atunci când venim cu propuneri pentru soluții. Sper că vom putea fi la înălțimea provocărilor și vom găsi o arhitectură pentru fondul nostru, astfel încât aceste persoane să beneficieze într-adevăr de susținere. Mulțumesc că din partea GUE domnul Gusmaua nu este aici. Bun, doamna Iongherius și doamna Vedrene doresc să intervină. Doamna Iongherius, vă rog. Small remark because other colleagues... Un comentariu succint, pentru că deja colegii au subliniat acest aspect. Oare prin noul mandat o situație ca cea legată de Carrefour ar putea fi evitată? Ori este vreo posibilitate ca acest lucru să fie refuzat în Consiliu? Există vreo cale de atac în cazul în care Consiliul spune nu? Pe, în acest caz, oare nu cumva se oprește <laughs> tot proiectul? Nu știu ce s-ar putea întâmpla. Deci sunt interesată de cazul Carrefour, cum au uh, spus și ceilalți colegi. Doamna Ledren. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră uh, pentru munca lor excelentă. Mulțumesc reprezentantei Comisiei uh, pentru această uh, prezentare. Toată lumea este de acord că acest fond de ajustare la globalizare este un instrument de solidaritate pentru lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă și e absolut adevărat că este un fond foarte util. Ați vorbit despre pragul de acces uh, la fond, uh, diminuarea sa, ați vorbit despre diversificarea cau cauzelor pentru care acest uh, fond poate să intervină și ați spus că um, globalizarea nu este singurul fapt pentru care se poate interveni. Există și Brexitul acum, un lucru pe care cu toții îl uh, regătăm. De asemenea, mai există și tranziția noastră spre o uh, economie durabilă din perspectivă ecologică. Există deci un fond acum special dedicat acestui aspect, uh, fondul pentru tranziție justă, însă vreau să vă întreb cum se leagă acest nou fond de uh, FEG. Cum ar putea să împărtășească ambițiile sale și uh, cum ar putea acționa uh, unul în favoarea celuilalt pentru a uh, ajuta lucrătorii să facă față acestei tranziții. Deci uh, aș dori să mă asigur că uh, Comisia se asigură că aceste două fonduri sunt puse în aplicare într-o manieră coerentă și strategică pentru a ajuta pe toți lucrătorii și pe cetățenii europeni. Doamna Rafalska. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja dziękuję za... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc pentru prezentarea acestor informații. Aș avea câteva întrebări. Cea mai importantă se referă la extinderea sferei de aplicare. La fel și modificarea cotelor de cofinanțare. Da, vrem să extindem accesul la acest fond, dar dotarea financiară a fondului nu e pe măsură. A crescut doar de la 170 la 230 de milioane. De aceea mă tem că în uh, contextul unei sfere de aplicare mai extinse, fondurile nu vor fi suficiente. Vrem să susținem 150.000 de, de oameni sau 4.000 de tineri și nu cred că fondurile vor ajunge. Apoi, o a doua întrebare. Nu vorbesc de pactul ecologic și de fondul de ajustare la globalizare. Aș dori să știu cum uh, care este relația dintre acestea. Există locuri de muncă în siderurgie, în uh, minerit vor fi sute de mii de persoane care uh, vor fi amenințate cu pierderea locului de muncă. Poate că și aceste persoane vor putea fi ajutate din fondul de ajustare la globalizare, pentru că nu doar tinerii trebuie să beneficieze de ajutor în acest fond, ci și alții. Mulțumesc! Am să dau pentru început cuvântul comisiei și apoi raportoarei pentru finalizarea discuțiilor. Aș dori să vă rog uh, pe toți să vorbiți mai lent, pentru că sunt mereu atenționată în acest sens. Așadar, doamna Sucova. Mulțumesc, doamna președinte. Încerc să vorbesc mai lent, dar uite. Mulțumesc tuturor celor care și-au exprimat uh, interesul sau opiniile. Pot să spun că Fondul Social European Plus, Fondul pentru o tranziție justă și FEC pot fi puse la un loc. Mai întâi, în ceea ce privește primele două fonduri, e bine, acestea sunt uh, programate uh, de la bun început în afara perioadei de programare. Ambele vizează să ajute oamenii pentru o tranziție uh, echitabilă, să-i ajute să-și găsească un loc de muncă mai bun sau chiar un loc de muncă. De asemenea, sunt măsuri uh, de incluziune socială susținute de Fondul Social European Plus și pentru îmbunătățirea sistemelor educaționale și de instruire, pentru a uh, aduce instruirea aproape de nevoile pieței. Toate acestea prin Fondul Social European Plus. Toate aceste măsuri vor fi aplicate în statele membre și în toate regiunile. Este programat pentru perioada 2021-2027. Fondul pentru o tranziție justă propusă până trecută uh, va investi doar în regiuni unde provocarea de a merge spre o economie neutră din perspectiva mediului uh, este cea mai ridicată. De aceea, metodologia sa se bazează pe niște criterii care implică regiuni unde există o producție uh, mare de cărbune și lignit uh, sau regiuni unde emisiile de gaze cu efect de seră sunt foarte mari. Perioada de programare este tot 2021-2027. Există o provocare de a armoniza Uh, fondurile și de a asigura sinergii între Fondul Social European Plus și Fondul European de uh, Uh, pentru o tranziție justă, precum și pentru fondul uh, de dezvoltare regionale. Toate aceste sinergii vor fi uh, prezentate atunci când vor fi prezentate ideile operaționale pentru fonduri pentru perioada 2021-2027. Se vor putea identifica regiunile statelor membre care vor putea folosi banii și cum anume statele membre vor putea să o facă într-o manieră coerentă. O altă diferență este că Fondul pentru Tranziție Echitabilă va avea o listă de măsuri, nouă la număr, care parțial coincid cu uh, uh, fondul uh, cu obiectivele Fondului pentru Dezvoltare Regională sau Fondul Social European Plus, însă vor fi uh, vizate anumite regiuni. Definiția acestor regiuni uh, e acum uh, în curs de elaborare Va apărea un raport în februarie în acest sens, iar Comisia a propus uh, o nouă anexă de uh, A uh, pentru a defini um, regiunile cele mai poluante la nivelul statelor membre, pentru a defini regiunile cu cel mai mare număr de uh, angajați din această perspectivă unde riscul de șomaj este foarte mare, pentru ca intervenția se, uh, se poată face exact acolo. Uh, Există sprijin pentru reconservarea terenurilor, pentru IMM-uri, pentru dezvoltarea și crearea uh, unor noi locuri de muncă, pentru a susține anumite activități legate de cercetare și inovare la nivelul companiilor din aceste regiuni. Însă, de asemenea, sunt vizați și cei care uh, pot să-și pierdă locul de muncă pentru că aceștia să poată să fie reformați profesional. Uh, pentru a putea după aceea să-și găsească un alt loc de muncă. Fondul European de Globalizare va uh, interveni doar după ce uh, vom uh, avea de-a face cu concedieri în masă. Aceasta este marea diferență. Fondul Social European Plus și Fondul de, pentru Tranziție Justă vor interveni pentru ca această situație să nu se producă, ca oamenii să nu-și piardă locul de muncă definitiv, pentru ca oamenii să poată fi recalificați, pentru a putea primi noi abilități pentru un nou loc de muncă. Pentru FEG, uh, ei bine, intervenția va fi uh, uh, activată doar atunci când vom vorbi despre concedieri masive, peste 250 de persoane. Uh, deci uh, putem avea o regiune care beneficiază de pe urma fondului uh, de, uh, pentru o tranziție justă și unde, în mod neașteptat, pot să apară din diverse motive concedieri masive, companiile ajung să concedieze și atunci poate să intervine acolo FEG regiunea sau statul membru poate să pregătească atunci o solicitare pentru FEC. Deci niciunul dintre cele trei fonduri nu va exclude abordarea locală uh, în ceea ce privește utilizarea lor. În ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare, cred că propunerea noastră inițială de a merge dincolo de uh, uh, criza financiară uh, Ehm, a fost o idee bună, ne-am gândit la digitalizare, robotizare, automatizare, trecere la economie ehm, ecologică și așa mai departe, pentru că acestea sunt provocări pentru toată lumea. Trebuie să menționez și faptul că propunerea noastră cheie schimbă tipurile de sprijin care pot fi oferite celor care își pierd locul de muncă, dar asta presupune că se evaluează abilitățile digitale ale uh, acestor lucrători. Uh, ei pot primi competențe digitale suplimentare astfel încât uh, să poată să obțină competențe suplimentare sau să și le îmbunătățească pe cele deja existente. Credem că această măsură este foarte importantă și este absolut necesară pentru toți cei care și-au pierdut locul de muncă. Cazul Carrefour uh, presupune că în uh, conformitate cu actualul regulament uh, nu există proceduri de reconciliere, nu există dialoguri tripartite. Odată ce autoritățile bugetare nu sunt de acord cu cazul, cazul se închide. În decembrie, Consiliul a reflectat toate acestea uh, la întâlnirea Coreper. S-a transmis și o scrisoare de către președintele Consiliului uh, către Parlament uh, în care se spunea că cazul Carrefour a fost anulat. Deci pregătim o scrisoare să informăm autoritățile din Belgia în legătură cu această situație. În legătură cu Brexitul planificam uh, un amendament rapid la uh, propunerea pentru regulament, pentru extinderea domeniului de aplicare, însă s-a decis că e puțin prematur să facem uh, asta. Păstrăm lucrurile așa până la sfârșit. Însă, Belgia nu este limitată în niciun fel, uh, poate să încerce din nou să facă o propunere, firește câtă vreme îndeplinește toate cerințele din acest regulament. E clar că e nevoie să se ofere justificări acceptabile pentru Consiliu și Parlament. Acesta este motivul pentru care până acum Uh, nu s-a făcut uh, nimic pentru cei care și-au pierdut uh, locurile de muncă la Carrefour. Prin extinderea domeniului de aplicare, lucrurile se schimbă, dar dacă am fi schimbat regulile mai de mult, cazul Carrefour nu ar fi fost o problemă în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult și aștept să lucrăm împreună. Doamna Blinkeviciute, vă rog pe scurt să prezentați concluziile acestei discuții. Pirmininkė, ce ponia Sukova už jūsų pateiktą informaciją, už jūsų profesionalumą, už Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Sucova, pentru informațiile prezentate, pentru excelenta colaborare. Eu, în calitate de raportoare, cred că propunerea este una foarte bună și ține cont de astfel de situații. Și în virtutea funcționării acestui fond începând din 2006, cred că în negocieri vom putea găsi soluții mai bune în beneficiul cetățenilor noștri și a celor care își pierd locul de muncă. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră. Vom uh, colabora în continuare pentru a găsi cea mai bună soluție în trilog. Mulțumesc foarte mult! Atât pe ordinea de zi a Comisiei EMPL. Continuăm acum cu reuniunea coordonatorilor, deci vă rog să rămâneți în sală.